dăm cuvântul nimănui. Textele adoptate și procesele verbale ale ultimei sesiuni sunt disponibile. Are cineva obiecții? Da, aveți obiecții împotriva reuniunii din 14 și 4? 14 aprilie, mă scuzați? Dacă nu sunt obiecții, procesul verbal se consideră adoptat. După ce încheiem preliminariile, puteți să luați cuvântul. Doamnelor și domnilor,